Okay, ladies and gentlemen, and uh, three... și domnilor, avem deja trei membri prezenți, așa, sau patru membri, putem reîncepe întâlnirea noastră. Avem câteva observații ale președintelui. A fost uh, era ora 3 și 3 când am început. Ne-am întâlnit cu coordonatorii pentru a discuta prioritățile de transport din programul de lucru al Comisiei. Decizia pe care am luat-o a fost uh, următoarea. Ca urmare a dialogului coordonatorilor cu vicepreședintele Calas, grupurile politici, politice și-au introdus prioritățile pentru grupul, programul de lucru 2011 și au prezentat șase priorități în numele Comisiei de Transport aceste priorități ar fi revizuirea liniilor directoare TNT, inclusiv prevederile de finanțare pentru coeziune, internalizarea costurilor externe pentru toate modalitățile de transport pentru a reduce emisiile de CO2, consolidarea dialogului social între uh, lucrători din, lucrătorii din companiile de transport, Um, întocmirea unor linii directoare pentru siguranță și securitate pentru toate modalitățile de transport, încheierea pieței interne pentru toate modalitățile de transport, cu accentul pe implementarea legislației existente, inclusiv drepturile pasagerilor intermodali și dezvoltarea unei politici de turism europene mai diverse. Acestea au fost cele șase priorități de transport și de turism pe care coordonatorii le-au convenit unanim astăzi. Aceste priorități vor fi transmise sub forma unei scrisori președintelui conferinței președinților de comisii și această scrisoare va fi aprobată de conferința președinților după, înainte de a fi transmisă Comisiei pentru a fi inclusă în programul de lucru pentru 2011. Aveți observații? Îmi privesc în stânga, unde se află toată lumea, toată lumea este mulțumită. La diverse coordonatorii au convenit ca președintele să trimită o scrisoare comisiei cerându-i președintelui să Uh, examineze starea de aplicare a legislației în ceea ce privește vehiculele agricole, ca urmare a unui accident în Belgia recent, unde uh, mai multe persoane și-au pierdut viața în urma unui accident care a implicat un tractor și uh, câțiva cicliști. Aceasta a fost o cerere din partea Partidului Verzilor grupului verzilor și coordonatorii au fost de acord ca președintele să trimită această scrisoare pentru a uh, vedea care este starea de aplicare a legislației. Acestea au fost anunțurile președintelui. Următorul punct pe ordinea de zi nu a existat nicio numire de raportor sau raportor pentru aviz. Următorul punct este prezentarea propunerilor de buget ale Comisiei și raportor este domnul vicepreședinte Riche. Dominic, ai cuvântul. Vă sugerez să uh, ne uităm cu toții în această direcție. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să încep prin a spune că mulțumesc Comisiei, în special Comisiei Bugete dar și Direcție Generală MUV și Turism pentru claritatea documentelor care ne-au fost trimise și uh, pentru discuțiile pe care le-am avut chiar după publicarea proiectului de buget. Pentru a fi succint, situația este una dificilă, uh, în general pentru Parlament, la nivelul transporturilor. grosomodo există o creștere de 11% credite de angajament și cu o scădere a creditelor de plată, însă se ajunge de fapt net la 14% creștere a creditelor de angajare, o creștere de 17 milioane în ceea ce privește creditele de plată. Uh, cheltuielile de uh, funcționare au fost diminuate cu 3%. Atunci când vorbim despre esențialul transferurilor, beneficiarul vor fi anumite agenții Agenția de Securitate Aeriană și Agenția Feroviară, Agenția Maritimă rămâne la același nivel în ceea ce privește creditele pentru securitate și drepturile pasagerilor au fost diminuate fiind variabile. În ceea ce privește programul TNT, foarte drag acestei comisii, există o creștere semnificativă de 180 de milioane în credite de autorizări de plată și menținerea acestora, o creștere semnificativă a bugetului pentru programele TNT. Se menține o mică creștere în ceea ce privește creditele de plată. Mm, programul Marco Polo are o mică diminuare a creditelor. Asta în ceea ce privește transporturile în mare, se poate spune că există o mică creștere pentru agenții, o creștere pentru TNT și o diminuare pentru restul, deci o echilibrare a bugetului un buget identic în credite de plată ar însemna o constrângere foarte mare, ar însemna o diminuare, o scădere în valoare relativă. Este vorba totuși de un buget de austeritate cu un mic efort din partea agențiilor. Știu că se spune că există o problemă de resurse. Proiecțiile făcute pentru 2012 și 2013 sunt îngrijorătoare. Veniturile agențiilor vor scădea în momentul în care acestea vor primi noi atribuții și vom avea probleme cu aceste credite de plăți și autorizații de plăți. Atunci când vorbim despre cadrul multianual 2007-2013. Acesta oferă constrângeri bugetare extrem de stricte, ceea ce va însemna că se va menține totuși bugetul transporturilor. Perspectiva 2012-2013 nu este foarte bună și avem uh, mari dificultăți cu uh, politicile asupra cărora uh, Parlamentul se poate exprima. Deci, uh, puterea pe care o avem noi ține de uh, creșterea resurselor, fie printr-o revizuire a cadrului multianual, și știm că Consiliul se împotrivește, Consiliul deja a întârziat aproape cu un an revizuirea acestui cadru și dacă nu există o revizuire a cadrului, nu va exista nicio, niciun fel de creștere. Este vorba de o dezbatere foarte importantă în acest an. Avem două modalități de creștere a fondurilor. Una, de a activa diferit fondurile deja disponibile. La fondurile regionale să cerem o afectare preferențială către infrastructurile care sunt de prioritate. decât să lăsăm statelor favorizate investiții de care nu au într-adevăr nevoie, mai bine să le canalizăm în alte parte. În al doilea rând, putem găsi noi modalități, fie prin crearea unui fond special pentru transport evocat aici, fie prin alte măsuri specifice de infrastructură europeană. Trebuie să reamintim că utilizarea fondurilor specifice sau un instrument ca Uh, Banca Europeană de Investiții nu uh, sunt uh, accesibile Parlamentului European. Contextul bugetar este extrem de tensionat în acest an. Comisia a dat dovadă de multă generozitate și s-a sacrificat la nivel administrativ. Viitorul însă este îngrijorător. Câteva cuvinte despre bugetul pentru turism, pentru că nu am Comisia indică, trebuie să vă indic problemele bugetului pentru turism. De fapt, bugetul pentru turism nu există. Ne găsim în situația în care nu putem să impunem un termen bugetar în această comisie în care suntem responsabili de, pe fond. Liniile bugetare pentru turism țin mai mult de Comisia ITRE și Direcția Generală corespunzătoare. Există și un program AIE. Uh, este un prim pas, însă vă reamintesc că Comisia noastră nu dispune încă de aceste fonduri. Avem competența, dar nu fondurile. Și uh, prin programele pilot sau programele de acțiune cum ar fi Calipso, însă cele trei programe pe care le avem se termină în 2011, avem doar două proiecte pilot pe transport, pentru turism nu avem programă pilot, deci le cer membrilor comisiei să își aducă, aducă contribuția și să uh, Uh, contribuie la programe pilot pe domeniul turismului, pentru că este singurul domeniu unde putem avea o conexiune bugetară și o transpunere în fapt a acțiunii politice. Foarte rapid, domnule președinte, vă voi da o idee în legătură cu ordinea de zi, că, agenda care este foarte constrângătoare. Uh, aceasta a fost întocmită extrem de târziu, Conform tratatului de la Lisabona, dispunem doar de o singură lectură în Parlament. Raportorul bugetului, secțiunea 3, va prezenta un raport prealabil în data de 5 mai. Acest raport va fi prezentat Comisiei Buget în 10 mai și data limită pentru amendamente va fi 12 mai. Eh, spun acest lucru raportorilor din umbră pentru buget că au între data de 10 și 12 mai acest raport va fi votat în Comisia Bugete în 2 iunie și vă reamintesc că votul în Parlament va fi în 15 iunie. Un calendar extrem de strâns pe această rezoluție a Comisiei Buget. În 15 iulie avem propunerea Comisiei Bugete. 8 septembrie pentru noi, 13 septembrie pentru grupurile politice, termenul limită pentru amendamente. 30 septembrie votul în, comis, comis, în Comisia Bugete și 18-22 septembrie în Parlament. Pentru a rezuma, Amendamentele proiect de rezoluție între 10 și 12 mai și capacitatea de intervenție trebuie să ne hotărâm în legătură cu proiectele pilot și proiectele de acțiune. Uh, este vorba de un vot în 15 iulie. Deci amendamentele pot să intre până cel mai târziu 8 septembrie. Trebuie să aveți în vedere aceste date pentru că este destul de dificil să, să lucrăm în aceste condiții. În prima, prima rezoluție a Comisiei Bugete, a avut condiții aproape de consecințe aproape, aproape dezastroase, domeniul transportului aproape că a dispărut și din nou îi rog pe Uh, raportorii din umbră să se gândească la perspectivele care sunt incluse în uh, perspectivele de buget 2011. Avem constrângeri de timp uh, în ceea ce privește amendamentele și constrângeri bugetare din punct de vedere al bugetului. Vă mulțumesc. În numele comisiei ar fi domnul Benucci și după aceea dăm cuvântul membrilor. Domnule Benucci, doriți să prezentați opinia Comisiei în legătură cu acest raport? Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, domnule raportor. În continuare, în limba franceză, dacă îmi permiteți. Cred că raportor a sintetizat foarte bine situația. Direcția Generală a făcut un exercițiu de disciplină am rămas extrem de vigilenți ca bugetul 2011 să nu depășească plafoanele impuse de programarea pe termen îndelungat până în 2013. Ați constatat și dumneavoastră creșterea destul de semnificativă care privește programele Trans-European Networks. O creștere de 14% în ce privește celelalte linii, mici și mișcări, logic, DG, a pierdut, să spunem, stăpânirea programului Dalileo, gestionarea acestui program și asta e o mare parte de buget care a trecut la Direcția Generală Întreprinderi. În ce privește mica diferență pe care o constatați între credite de angajare și credite de plată, Poate că e cazul să precizăm că creditele de plată reflectă viteza implementării programului, în timp ce Comisia plătește atunci când sosește factura. Din potriva, creditele de angajament constituie, ca să spunem așa, promisiunea posibilității pe care o are Comisia ca plafon superior când se lansează într-un uh, contract de acest gen. Revin pe scurt la celelalte program. Era vorba de Marco Polo și Cezar, care au fost menținute cam la același nivel. Marco Polo merge foarte bine, deci continuăm să-l alimentăm. Sperăm că criza financiară să nu atingă implementarea sau aplicarea muncii depuse în anii 2008 și 2009. Cezar s-a păsat același nivel de finanțare Aș spune că situația este mai degrabă constantă. Există un element asupra căruia aș dori să vă atrag atenția. Dificultatea direcției noastre generale de a satisface solicitările agențiilor. Nu e pentru prima dată. Se știe că agențiile sunt însărcinate din 2007 de aplicarea sau cu aplicarea programelor și satisfacerea solicitărilor de asistență de la DG Mare, care constituie o sarcină financiară importantă. Am satisfăcut aceste solicitări acționând cu, asupra unor pârghii. Mai întâi, comprimarea și a dorințelor lor și, în al doilea rând, am încercat să satisfacem, să compensăm aceste cheltuieli total justificate și suportate de existența unui temei juridic aprobat de acest Parlament European, încercăm să găsim credite pe alte linii. Deci s-a făcut, cum s-ar spune în franceză, am mai găsit ceva de pe linii de sprijin pentru politica de transport. Am făcut acest lucru și pentru 2011. Deși n-am ajuns la satisfacerea completă a tuturor solicitărilor agențiilor noastre, în special mă refer la Agenția Feroviară, la EMSA și la ASA. Pentru 2012-2013 trebuie să se întreprindă o reflexie în această comisie pentru a vedea dacă putem continua să mai mutăm de la o linie la alta? Sunt niște linii care au ajuns, de fapt, la masa critică limită sau mai degrabă să găsim alte surse de finanțare, având în vedere estimările făcute de servicii, de către comisie și ordinul de mărime, cam de 20 de milioane de euro pentru a ajunge la sfârșitul acestor perspective financiare, am parțit între cele trei agenții de care ne ocupăm noi. Și cred că mai putem să ne mai atingem de linii, cum ar, ar fi siguranța rutieră sau liniile de sprijin pe care ne-am bazat până în prezent. Trebuie să găsim uh, alte elemente. Colegul de lângă mine, domnul Cadro Filip, sugera să se facă o analiză cu privire la posibilitatea utilizării marjei și la limita instrumentului de flexibilitate elemente asupra cărora să mai reflectăm, eventual să facem și o evaluare cu privire la programele cele mai interesante, poate care au fost aplicate în 2006-2007 și care ajunge la un anumit uh, grad de maturitate, poate că acolo am mai putea să obținem uh, niște mici uh, sume la stânga și la dreapta. Ce ne preocupă cel mai mult, de fapt, pentru viitor și cred că e normal să vă atrag atenția asupra acestui element care caracterizează această programare pentru 2011. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Liberațchi, acum de la grupul SND. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez mai această imagine clară care a fost prezentată cu privire unde ne aflăm și s-a confirmat din partea domnului Benucci situația pe ansamblu este așa cum e. Și aceasta e părerea mea, nu neapărat a grupului meu. În ce privește viitorul acestui buget, care devine tot mai puțin flexibil, suntem încă în cadrul cheltuielilor așa numit rigid. Întrebarea generală este, care este rolul bugetului? Vom continua oricum un rol de simplă finanțare a funcționării de zi cu zi a operațiunilor sau putem avea din nou un buget pentru a finanța noi programe și inițiative. A doua direcție astăzi nu devine foarte clară și mi-e teamă că este foarte, foarte limitată. E o întrebare esențială pe care vă adresez, domnule președinte. Poate că ar fi logic uneori să ne întâlnim la o cafea, să discutăm care e viitorul, mai ales pentru 2012-2013. Opțiunea menționată de domnul Rică, mi-aduc aminte, în mandatul precedent, s-a discutat uneori despre fonduri coerente și structurale și partea de transport a acestora. Pe de o parte, la TNT, cheltuielile au crescut cu 14%, foarte bine. Dar totuși nu e decât 180 de milioane. Îmi aduc aminte, speranțele noastre pentru 2007 erau de 13, de 23 de miliarde. Am primit doar 8 miliarde de euro. Pare mai puțin decât am așteptat. Deci, o să facem o revizuire la jumătate de termen, fondurile structurale și de coeziune. Conform informațiilor de pe 18 martie 2010, cam 16% din totalul fondurilor de coeziune sunt deja în poziția de plăți plătite, nu neapărat ci utilizate. Dar timpul a trecut, e aproape 50% din perspectivele bugetare 2007-2013, care sunt în spatele nostru. 50% din timp doar 16% din bani. Poate că ar fi o sursă, poate dumneavoastră sau domnul Ricăr, aveți dreptate. Ar trebui să examinăm această capacitate de utilizare, de absorpție, să se identifice unde sunt posibilitățile și surse și eventual să reprogramăm cu această utilizare scontată acestor bani. De asemenea, vă sprijin în sensul că să avem discuții cu Banca Europeană pentru Investiții. Poate să găsim noi posibilități. Acestea sunt comentariile. Pentru a găsi o soluție, o ieșire. Revenind la tabele, la volume, sume și ani, domnul Ricker are dreptate. Nu prea ai ce să comentezi. Direcția schimbărilor este corectă agențiile foarte importante, rețelele transeuropene, menținerea lui Cezar așa cum e și Marco Polo. Eventual să vedem posibilități de economie, mai ales 3% din costurile operaționale ale comisiei. Am salutat o astfel de evoluție. Dar care? <clears throat> că ar trebui să ne concentrăm și aceste proiecte pilot care au fost întreprinse. Poate e logic la proiectele pilot să ne gândim și o prioritate a grupului nostru politic, una dintre cele patru priorități, transportul și recuperarea economică, redresarea economică în Europa. Cum ar trebui să reacționăm la aceste posibilități? cinstit vorbind, nimic altceva nu aș mai avea de adăugat acum, pentru că raportorul și-a făcut treaba foarte bine. Nu e nicio surpriză că au fost astfel de discuții între raportori și raportorii din umbră, dar nu avem nicio opțiune, trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mrs. Jensen. Mulțumesc, doamna Jansen. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Ricker pentru că a subliniat perspectivele foarte sumbre care ne așteaptă în ce privește bugetul. E foarte trist că unde e transportul există limite foarte stricte și se pare că deja în 2011 marja va fi fost uh, utilizată pentru agenții și sectorul financiar. Deci nu prea mai avem ce să așteptăm. Și în anii următori, Comisia ne spune deja că va fi o marjă negativă în acest domeniu. Pentru, că, din cauza acelor proiecte ITR, deci suntem într-o situație foarte dificilă. Și cred că, în special, e foarte trist că agențiile au această problemă despre care ne-a vorbit Comisia. Aceste agenții au un rol central pentru politica de transporturi, pentru siguranță, pentru siguranța transporturilor. Și e trist dacă trebuie să trăiască cu niște constrângeri bugetare prea stricte. Am pus întrebarea de unde s-ar putea lua banii și cum s-ar putea face lucrurile. Cred că avem nevoie de această revizuire la jumătate de mandat. Domnul Liberațchi a menționat și chestiunea fondurilor structurale. Cred că va fi politic foarte dificil să luăm bani de la fondurile structurale, dar o să ajungem într-o situație în care clauza de expirare și alte reguli vor preveda poate pentru posibilă utilizare a unora dintre aceste fonduri pentru alte scopuri, dar cred că ar trebui să vedem și care este propria noastră sferă de acoperire. Am avut niște probleme să cheltuim toți banii pentru programul Marco Polo regulamentele s-au modificat, trebuie să vedem acum, dar mi s-ar părea interesant să vedem faptul că avem problema să cheltuim finanțarea Marco Polo, în timp ce vedem în fiecare an că sunt tot mai multe uh, proiecte bune în uh, solicitările TNT anuale decât avem bani pentru ele și cred că adesea aceste proiecte TNT sunt lucruri care ar ajuta și să punem transportul de pe mm, mare pe șosea sau pe cale ferată și porturile pe căile navigabile interioare ar fi foarte important. Cred că un lucru la care ne-am putea gândi să avem cifrele corecte care eventual să fie mai mult pentru aceste proiecte anuale TNT, cred că ar fi un lucru bun. În ce privește proiectele pilot, va fi foarte dificil având în vedere constrângerile de avea orice astfel de proiecte pilot în zona noastră. Sunt de acord cu ce a spus domnul Riche în ce privește turismul. Putea fi o cale de a începe ceva. Am încercat să lucrez cu un proiect pilot în ce privește transportul de animale e într-o parte a bugetului agricol, deci există o marjă, dar a fost foarte dificil să lucrăm cu ea și mi se pare că se ajunge într-o situație în care DigiSanco nu e utilizată să facă astfel de proiecte ca și DigiTren sau DigiMove, cum se numește acum, unde sunt mult mai bine echipați să facă acest gen de proiecte. Iată unul dintre motivele pentru care acesta n-a mers bine, dar poate că ar fi un lucru la care să ne gândim dacă transportul de animale nu e un lucru de care să ne ocupăm, proiecte pilot în acest domeniu pentru a promova bunele practici. Desigur, e o chestiune agricolă, dar și de transporturi. Și cred cu siguranță că e un lucru la care oamenii se gândesc și ar trebui să facem ceva atât să promovăm uh, executarea, aplicarea legislației, dar și să vedem care sunt bunele practici și promovarea de bune practici. În ultimul rând, aș avea o întrebare referitoare la procedură. Având în vedere calendarul care e atât de strâns, presupun că o să înaintați amendamentele direct la Comisia de Buget, domnule Riche, care e membru și în Comisia de Buget. Deci situația va fi diferită, dar o să revenim la asta. Oricum, deci o să avem un aviz. Foarte bine. Deci avem posibilități de a discuta un aviz care va fi înaintat apoi la Comisia de Buget. Foarte bine. Mulțumesc. Mr. Cancian. Domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și raportorului Cred că uh, toată această activitate nu uh, poate fi pentru noi satisfăcătoare. Trebuie să respectăm fonduri care sunt foarte parcimonioase. Ați vorbit uh, despre subiectul finanțării TNT pentru că în uh, activitatea agențiilor poate uh, reușim să mai găsim o soluție, dar uh, marile eforturi le facem de fapt în politicile de transport. Despre ele discutăm și medităm în zilele acestea, iar dacă aici nu schimbăm politica bugetară, atunci nu vom reuși să facem față proiectelor de viitor și să venim în întâmpinarea așteptărilor pe care Europa le are. Mă refer și la noile instrumente bugetare. Aici ar exista poate o mică marjă de mișcare. Au demarat deja o serie întreagă de activități. Există o unitate care este importantă, chiar dacă nu este complet finanțată, da, se referă și la domeniul energetic. Eu cred că fie trebuie să mergem în această direcție fără să creăm noi instrumente sau înființăm instrumentul despre care vorbim în ultimele zile. Cred că trebuie să ne gândim puțin la aceste opțiuni. În ce privește partea a doua a mijloacelor financiare? Asta înseamnă că trebuie să uh, finanțăm uh, mai puternic parteneriatele public-private. Și trebuie să ne înscriem pe această direcție pentru că uh, fondurile venite de la stat sunt din ce în ce mai mici. Nu există posibilitatea de majorare a, a capacităților financiare pentru Europa, mai ales în această perioadă de criză. Conform tratatului de la Lisabona, Turismul este o a treia activitate în care Europa trebuie să se implice. Noi administrăm acest subiect în cadrul politicii de transporturi, dar nu avem o politică specială privind bugetul pentru acest domeniu. De aceea noi astăzi trebuie să cerșim, practic, la uh, Comisia pentru Industrie sau la Direcția uh, Generală Specializată a Comisiei Dar dacă acesta trebuie să devină al treilea pilon, al treilea domeniu, atunci trebuie să ne mișcăm. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt expert în probleme bugetare și ă, nici nu am ă, apucat să aprofundez puțin cifrele care ni se oferă. Știu însă că avem puțin timp la dispoziție pentru a putea să ne pronunțăm, acum să dăm un aviz Uh, către uh, Comisia uh, de Bugete, dar eu cred că în calitate de Comisie pentru Transporturi trebuie independent de bugetul pentru 2011, să dezvoltăm o strategie comună. Trebuie să ne gândim cum putem să ne stabilim prioritățile de conținut astfel încât ele să poată fi finanțate de către bugetul de care dispunem să devină o realitate. Și acest lucru este tocmai de aceea important pentru că încet, încet trebuie să ne implicăm într-o dezbatere um, um, privind noua perspectivă bugetară începând cu 2014. Acela va fi momentul adevărului și vor uh, exista dezbateri interesante despre viitorul transporturilor europene. Pentru asta însă trebuie să ne luptăm să obținem mijloacele necesare, pentru că altfel nu vom reuși să ne atingem ținta. Iar dacă vorbim acum despre o politică eficientă, despre facilități, asta trebuie să aibă și consecințe pentru interoperabilitatea între uh, agenții uh, din domeniul transporturilor în Europa și bineînțeles că ă, trebuie să punem la dispoziție mijloacele financiare necesare. Cred, deci, ca atare că independente bugetul pentru 2011, noi trebuie să ne punem întrebări noi, împreună cu Comisia, să vedem care vor fi sursele necesare ă, financiare, pentru ca în termenele care sunt importante pentru noi să putem produce o schimbare în rețeaua transporturilor europene. Eu am avut uh, discuții și trebuie să, să aprofundăm discuțiile cu colegii din Comisia pentru Bugete, pentru a putea ajunge la un moment dat la un numitor comun. Poate că sub uh, conducerea dumneavoastră, domnule președinte, aceste lucruri trebuie să desfășoare pentru că vor deveni un subiect foarte important. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, nici eu nu sunt eh, expertă în probleme bugetare, dar de obicei când ajungem la aspectele bugetare, ajungem și la momentul adevărului. Avem o serie întreagă de proiecte, am vorbit și astăzi despre prioritățile noastre pentru perioada imediat următoare și de fiecare dată am spus că trebuie să găsim resurse financiare suplimentare, pentru că este clar că pentru a ne putea atinge obiectivele este nevoie de mai mulți bani. Domnul comisar a vorbit despre faptul că va încerca să creeze o linie bugetară suplimentară um, pentru um, problemele transporturilor. Deci uh, trebuie să vedem de, cum, de unde putem recreta uh, recruta bani pe perioadă medie și uh, lungă. Uh, sigur că uh, noi uh, vorbim mereu despre eforturi de recrutare a unor uh, surse suplimentare de finanțare. Dar cum să facem astăzi? Domnul comisar Tajani astăzi a vorbit despre problemele din domeniul turismului și aici era nevoie despre uh, fonduri suplimentare și spunea la un moment dat că anumite linii bugetare ar trebui să fie contopite pentru a putea finanța uh, diversele proiecte. Ei bine, dacă noi am avea șansa ca pe perioadă scurtă să putem să lansăm niște proiecte în domeniul turismului, trebuie să știm de ce bani am avea nevoie, trebuie să elaborăm niște proiecte pilot și să ne punem întrebarea uh, cât, uh, ce sume vor necesita ele. Deci asta este o întrebare din partea unei persoane care nu are competențe în domeniul bugetar. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Olton ă, din ă, Serviciul Specializat pe Probleme de Turism, a spune că eu ă, nu sunt expert, dar cred că este pentru a 19-a oară când eu particip la elaborarea unui buget în Parlamentul European. Uh, indiferent uh, ce proiecte vom stabili și ce cerințe vom avea, cei de la Comisia Bugetară vor opera uh, reduceri, pentru că au sentimentul că așa trebuie să facă. Ei bine, trebuie să supralicităm puțin în ce privește proiectele turismului. Acesta, acesta poate fi rețeta succesului. A, pre, sigur că noi ne aflăm într-o situație financiară precară în clipa de față, dar Nu, ă, trebuie să facem noi treaba celor din Comisia pentru Buget. Ei ă, trebuie să-și ă, facă treaba și de obicei și o fac, cum spuneam, tăind de aici, tăind de acolo. Ah, avem în rândul nostru doi membri ai Comisiei Bugetare și ei vor confirma ceea ce vă spun eu acum. Pentru că în domeniul ăsta chiar se pricep. E bine, miniștrii transporturilor au și ei diverse proiecte, vor să construiască una, alta, dar în momentul în care ar deveni uh, pentru uh, finanțe sau trezorerie, și-ar da seama imediat că nu sunt suficienți bani pentru a putea să-și realizeze proiectele pe care le-au avut în calitate de miniștri ai transporturilor. Deci trebuie să fim uh, realiști. Sigur, uh, putem încerca, uh, nu avem ce pierde trebuie să ne uităm la proiecte și bineînțeles că trebuie să încercăm să obținem fonduri pentru realizarea acestor proiecte. În același timp, însă, trebuie să uh, vedem și ce sacrificii trebuie să aducem. Pentru că uh, Există proiectul uh, Marco Polo. Uh, o, serie, o sumă importantă de bani sunt afectate proiectului. Trebuie să vedem cum vrem să operăm cu acest program în primul rând. Trebuie să uh, vedem ce, ce, ce bani avem la dispoziție pentru proiectele noastre. Sigur că trebuie să fim mai bătăioși uh, să fim mai uh, radicali în uh, poziția noastră, ridicând pretenții, mai ales în domeniul turismului, pentru că de fiecare dată când am investit bani în turism, uh, colegul nostru Giorgio Gimbovski a operat reduceri pentru că lui nu-i plăcea deloc sau nu-l interesa domeniul turismului, Ehm, iarăi în Comisia pentru Bugete s-au operat reduceri pentru că nu exista bază, tur, eh, bază legală pentru sectorul turismului. E bine, acum există o bază legală. Și noi trebuie să apărăm acest domeniu, să ne expunem punctul de vedere, să vedem care poate fi un schimb de best practice în domeniul turismului și uh, să vedem dacă putem elabora asemenea proiecte pilot, valorificând experiența pe care bunele practici ne oferă și după aceea să vedem și care poate fi uh, legătura cu uh, domeniul transporturilor. Astăzi se vorbea despre uh, valorificarea patrimoniului vechilor uh, întreprinderi, a arheologiei industriei, cum se spunea. Ei bine, să vedem de unde găsim bani pentru asta. Deci, uh, de asemenea, proiecte pilot în ce privește pregătirea profesională în domeniul turismului și alte uh, asemenea proiecte. Vom reuși să răzbim nu știu, dar în orice caz putem să punem accentul pe domeniul turismului. Sigur că s-ar putea la un moment dat să nu obținem nimica, dar uh, acum nu se mai poate spune că nu există bază legală pentru că tratatul de la Lisabona creează o cadru juridic care să faciliteze uh, succesul în acest domeniu. Sigur că putem încerca apa cu degetul să vedem. Dacă nu uh, cerem nimică, cu atât mai puțin vom primi ceva. Dacă noi uh, coborâm ștacheta de la bun început, trebuie să știm că în Comisia pentru Bugete uh, reducerile vor fi și mai drastice. Noi știm uh, foarte bine uh, care este reacția. Am mai avut uh, asemenea experiențe. De câte ori vorbim despre costuri în negocierile cu Consiliul, știm care este experiența. Dar trebuie să vedem, să explicăm acolo care este, din punctul nostru de vedere, calea cea mai fericită pentru dezvoltarea transporturilor și a turismului și să vedem care va fi reușita. Cel puțin colegi trebuie să fi încercat. Acesta este sfatul meu. De asemenea, nici eu nu am un background în domeniul financiar, dar am o experiență de 19 ani în materie de bugete în acest Parlament. Dacă dorește să intervină din partea Comisiei cineva. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să clarific câteva probleme care țin de proiectul de buget 2011 Vreau doar să vă informez, pentru că nu apare foarte clar în proiectul de buget al Comisiei. Însă pentru turism, turism după cum știți, pentru 2010 am avut două domenii de acțiune. Acțiuni pe care le finanțam prin programul inovare și gestionare Eh, acest an vom cheltui în jur de un milion de euro și avem cele trei acțiuni pregătitoare promovate câțiva ani în urmă pentru IDEM, eh, acțiuni pregătitoare pentru programul european de excelență. A fost vorba de turism social, calipso, turism durabil pentru rute pentru biciclete în turism, care va fi continuat pentru 2011 dacă completați uh, documentul corespunzător uh, sumele pentru acțiuni care trebuie integrate pentru anul viitor. Ceea ce am făcut și ceea ce vom avea pe lângă sumele BM pentru 2011 pentru turism social și pentru ciclism uh, este propunerea de a crește de la 1, 1 milion la 6 milioane în interiorul uh, programului Întreprindere și Inovație 2011 pentru a prelua uh, elementele cele mai bune din programele IDEM și a ține cont de elemente suplimentare după adoptarea programului Comisiei în decursul acestui an. Bineînțeles că uh, aveți, puteți avea în vedere orice fel de acțiuni. Însă obiectivul nostru este de a consolida liniile bugetare din Direcția Generală Întreprinderi în următorii ani și din perspectivele multianuale trebuie să ne gândim cum să consolidăm toate aceste instrumente bugetare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, cu toate că este interesant. Uh, comisarul Tajani a menționat și uh, ce ați spus în legătură cu patrimoniul industrial mă gândesc că dacă introducem acest punct, el nu ar fi împotrivă. Dacă nu dați din cap, presupun, că, presupun corect. Este important ca raportorul nostru, nostru să știe că trebuie uh, introduse cifrele pentru fondurile PM pentru turism. Dominic, ai cuvântul. Da, cred că toată lumea a prevăzut acest rezultat. Mă, mă frapează două lucruri. În primul rând, toată lumea are aceeași abordare și Eu cred că în contextul în care ne aflăm acum, Comisia a, a răscolit până și fundul sacului. Există măsuri până la sfârșitul anului 2011 și mai este mult de lucru pe domeniul turismului. Mă surprinde uh, că nu sunt prezenți mai mulți membri, pentru că nu servește la nimic să avem discuții în această comisie dacă nu avem dispo- la dispoziție fondurile necesare pentru a le transpune în realitate. Acum se deschid uh, opțiuni, însă dacă aceste opțiuni uh, se pierd, uh, nu uh, vom putea realiza mare lucru. Trebuie să avem în această comisie conștiința că uh, munca noastră politică nu va avea conținut, conținut dacă nu avem la dispoziție și fondurile necesare. A treia observație este că Uh, marjele sunt extrem de tensionate. Pentru 2011 am văzut că Comisia a încercat să echilibreze mijloacele pe anumite politici uh, ale drepturilor pasagerilor, uh, securitatea, arbitrat cheltuielile agențiilor. S-a făcut un efort Uh, considerat totuși insuficient pentru TNT, însă totul ține de capacitatea de adaptare. Cum putem merge mai departe în acest an sau anii viitori? Mai departe. Acest lucru deține de grupul de cheltuieli AA și pentru 2011 50 de milioane de euro nu înseamnă aproape nimic. Nu mai avem niciun fel de marjă. De asemenea, suntem cu, cu spatele la zid pentru toate politicile din uh, domeniul 3. Ni se spune să căutăm fondurile în instrumentele de flexibilitate, însă ar fi o premieră pentru aceste politici. Instrumentele de flexibilitate sunt și ele extrem de tensionate în acest an, ceea ce înseamnă că am uh, rămas cu spatele la zid. Nu există niciun fel de mar- marjă în legătură cu bugetele viitoare în starea actuală să ne gândim că vom dezvolta politici care vor da de lucru agențiilor. Există mai puțin de 20 de milioane de euro în buget pentru agenții în 2012. Fac aici o paranteză pentru a spune că atunci când se aude despre o agenție pentru transportul rutier, nu există nici măcar un cent pentru agențiile existente. Împărtășesc opinia președintelui că trebuie să punem ștacheta foarte sus, pentru că altfel nu vom obține nimic, însă trebuie de asemenea să spunem că dacă nu vor exista capacități noi de a găsi fonduri, dacă nu ieșim din cadrul bugetar general, nu vom mai putea mișca deloc începând cu 2012. Presupun că acest lucru se va discuta și mai mult în Comisia Buget. Ar trebui să ieșim din cadrul uh, multianual, fie revizuind plățile deja din acest plan. Eu cred că nu va exista o revizuire a cadrului multianual. Însă, în acest caz avem nevoie de un nou mecanism. Fondul evocat de Antonio, Banca Europeană de Investiții, noi nu avem posibilitatea de a cere credite pentru acest tip de uh, programe și uh, nu există un fond pentru transport, transporturi cu resurse proprii pentru a adapta uh, acțiunile noastre, însă nici măcar nu putem să ne servim de bugetul obișnuit. În aceste condiții, va trebui ca toți parlamentarii să reacționeze. Este vorba de o problemă care, este, care depășește Comisia Transporturi. Trebuie să uh, facem ceva drastic, pentru că dacă uh, Eh, continuăm să discutăm în cadrul actual, vom avea niște perspective extrem de dificile. Trebuie ca această comisie să fie conștientă că constrângerile bugetare vor, se vor exercita eh, în viața noastră de zi cu zi și nu vom mai dispune de nicio marjă. Mulțumesc, că a fost un raport excelent. Nu mă surprinde că nu este foarte multă lume aici în legătură cu Uh, considerațiile bugetului. De obicei vin doar uh, puțini deputați care se ocupă cu aceste probleme în grupurile politice. Mm, însă mi s-a părut că această discuție a fost foarte interesantă și uh, prețuim foarte mult opinia raportorului. Prezentarea proiectului de aviz este în iulie și votul în comisie la începutul lunii septembrie, probabil 2 septembrie, și votul va avea loc în plenara din octombrie. Cred că acesta este calendarul pe care lucrăm, însă așteptăm proiectul de aviz în lumina tuturor celor spuse astăzi. Vă mulțumesc. Următorul punct pentru dacă, dacă comisia nu mai are ceva de spus, domnul Bonucci sau domnul Otom domnul Bonucci, mulțumesc, doar un comentariu pentru a răspunde primei intervenții a domnului Liberațchi. Comisia se gândește la introducerea unei coordonări mai bune cu Direcția Generală care gestionează fondul social. În același timp este în dialog permanent cu Banca Europeană de Investiții pentru a utiliza uh, pentru a vedea posibilitatea de creditare din această direcție. Vă mulțumim. Stimați colegi, am ajuns la diverse. Există cineva nu toți deodată, dacă vreți să mai discutăm un alt punct. Dacă nu, atunci declar suspendată această ședință. Reamintesc coordonatorilor că reamintesc celor doi coordonatori de aici că avem o reuniune a coordonatorilor la ora 4 și jumătate. Vă mulțumesc.